vorba de întrebarea orală adresată Comisiei referitoare la aplicarea directivei pentru calitatea combustibililor, inclusiv a unei valori implicite pentru nisipurile și șisturile bituminoase. Eh. Președintele intervine, mă scuzați, nu e vorba de punctul pe care l-am menționat uh, anterior, este vorba de un alt punct de pe ordinea de zi și anume raportul domnului Schwab în legătură cu drepturile consumatorilor. Dau cuvântul, în primul rând, raportorului, domnul Schwab. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, doamnă comisar, Aici nu vreau să fac doar o declarație politicoasă, vreau să fiu autentic atunci când mulțumesc colegilor care au contribuit la compromisul pe care îl discutăm astăzi. Mulțumesc mult, doamnă Wallis de la Comisia Asociată, ca raportor acolo, doamna Gebhardt, domnul Rochefort și domnul Bilan și Triantafilides. Nu a fost întotdeauna ușor să ajungem la o decizie. În timp de doi ani s-au depus peste o mie de amendamente, însă întotdeauna am avut un uh, proces de negociere corect și util pentru toată lumea, deci vă mulțumesc tuturor. Am avut divergențe de natură tehnică la anumite chestiuni care se arată clar în compromis, însă cred că în general Parlamentul a avut o poziție transversală uh, conform căreia dorim să stimulăm piața unică. Și iată că la 20 de ani uh, de când a fost creată piața unică prin uh, Single Market Act, constatăm că uh, avem multe directive și regulamente, însă cu toate acestea nu am reușit să oferim o armonizare reală. Statele membre fac uneori anumite abuzuri. Și cred că această directivă oferă o bună a treia cale, adică avem o armonizare pentru chestiile, chestiunile care țin de piața unică, însă avem și marjă de manevră în legătură cu legislația din alte domenii. Cred că această flexibilitate ne va duce departe și va mulțumi toate grupurile politice. Am susținut propunerea comisiei acolo unde era bună și în alte domenii am ameliorat-o semnificativ – Credem că protecția consumatorului trebuie să primească locul pe care îl merită în această directivă. E vorba de un drept de 14 zile de retragere în, în cazul cumpărăturilor online și acordăm și uh, dreptul de a alege consumatorilor în legătură cu primirea contractului pe e-mail sau în scris. De asemenea, am oferit un nivel sporit de uh, transparență în domeniul afacerilor online. Și de asemenea am obținut uh, cerințe de informare uniforme precise pentru toate tranzacțiile online și pentru toate tranzacțiile uh, directe. Dragi colegi, am încercat ca această directivă să funcționeze și pentru IMM-uri și pentru întreprinderile de anvergură mică. Trebuie să ne asigurăm că serviciile sunt flexibile și că sunt uh, scutite acolo unde uh, este cazul, deci am permis ca dreptul de retragere să fie posibil să se exercite și prin telefon. De asemenea, am exclus posibilitatea de abuz din partea întreprinderilor și ne-am asigurat că consumatorii au drepturi clare în ceea ce privește returnarea bunurilor după exercitarea dreptului de retragere. Am creat și un formular standard care va însemna că în întreaga Europa va fi posibil să se exercite acest drept. Însă, în ceea ce privește coordonarea între statele membre, am încercat și să ne asigurăm că avem un sistem mult mai puțin complex decât în trecut, prin eforturi la Consiliu. Comisia va avea dreptul să vorbească mai direct cu Consiliul. E clar că o piață comună presupune reguli comune și am văzut asta cel mai clar în criza euro. Principiile comune nu sunt suficiente și dacă se acordă statelor membre libertate de plină, nu este bine, trebuie să avem reguli comune la baza principiilor comune. Facem acest lucru pentru consumatori, pentru că aceștia își cunosc drepturile și sunt și capabili să le exercite în ceea ce privește companiile care nu respectă regulile și mai ales IMM-urile, pentru că regulile uniforme garantează siguranță juridică și, de asemenea, Uh, diversitate economică și culturală. Mulțumesc pentru cooperare și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Mulțumesc în numele Consiliului, domnul Ghiori. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate președinte, doamnelor și domnilor deputați, domnule Schwab, este o plăcere pentru mine să constat faptul că s-a ajuns la un acord în legătură cu acest text în Consiliu în decembrie și uh, Consiliul a abordat abordarea sa generală, poziția sa generală în ianuarie 2011. Acordul în Consiliu s-a obținut doar după peste 2 ani de discuții în legătură cu uh, Uh, cel mai bun echilibru între legislațiile de la nivel european și cele de la nivel național pentru a proteja drepturile consumatorilor și care dintre drepturile consumatorilor puteau fi armonizate. Pentru a, armoni- pentru a ilustra dificultățile care ne-am confruntat pentru această propunere, pot să vă spun că a fost nevoie de peste 60 de ședințe la Consiliu pentru ca textul să fie sprijinit de o majoritate calificată de state membre. A fost imposibil să se obțină un acord în legătură cu capitolele 4 și 5 din propunerea Comisiei în ceea ce privește vânzarea de bunuri și termenii contractuali um, incorrecți. Deciziile luate de a elimina aceste două capitole și de a ne concentra uh, pe uh, contractele de uh, consum la distanță uh, și deci nu locul, la fața locului, a fost un compromis. Această poziție a fost sprijinită și de comisie pentru că textul Consiliului oferea o valoare adăugată la nivel european pentru aceste tipuri de contracte. Președinția consideră că Parlamentul European poate să-și aducă și el o reală contribuție la discuție. De aceea, votul de mâine privind amendamentele de compromis va fi foarte important. Dacă hotărâți să trimiteți înapoi dosarul în Comisia IMCO, președinția maghiară se angajează să încearcă, să încerce să ajungă la un acord în prima lectură. Vom face toate eforturile uh, pentru a atinge acest obiectiv. Bineînțeles, uh, va depinde mult și de care vor fi amendamentele depuse de Parlament. După cum am spus, punctele de vedere ale statelor membre diferă mult în ceea ce privește conținutul capitolelor 4 și 5, adică dacă anumite aspectele, aspecte privind vânzarea de bunuri și garanții, precum și clauze contractuale incorrecte, trebuie armonizate sau nu la nivel european. De aceea, după părerea președinției, trebuie să ne concentrăm pe prevederile din, directive, din, din directivă, capitolele 1 și 3, în cazul cărora se poate obține o adevărată valoare adăugată la nivel european. Aportarea generală a Consiliului în uh, legătură cu aceste aspecte nu este foarte diferită de amendamentele de la Parlament votate în comisiile Juri și IMCO pe 20 ianuarie și 1 februarie. Domnule președinte, stimați deputați, suntem gata să cooperăm pe deplin cu Parlamentul și Comisia pentru a obține un rezultat pozitiv. Rezultatul poate nu va fi ideal, dar aș dori să mulțumesc raportorului și reprezentanților Consiliului și Comisiei, precum și tuturor deputaților pentru ajutorul uh, oferit președinției maghiare. Nu știu care va fi rezultatul, dar sunt sigură că nu trebuie să ratăm această ocazie de a face progrese în domeniile în care este posibil acest lucru pentru a consolida drepturile consumatorilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ghiori. Acum, în numele Comisiei, dăm cuvântul doamnei comisar Reding. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. La anul vom uh, sărbători cel de-a 20 aniversare a pieții unice. Trebuie să ne asigurăm că această piață unică aduce beneficii atât pentru consumatori cât și pentru companii. Au trecut peste 2 ani de la începutul negocierilor și aceasta ne arată că e greu din punct de vedere politic să ajungem la un acord la această directivă pe baza propunerii făcute de comisie. Mulți dintre dumneavoastră nu doriți să vedeți o scădere în ceea ce privește protecția consumatorilor la nivel național. Ne aflăm acum în cel de-al treilea an al negocierilor la acest text legislativ. De aceea cred că a sosit momentul ca în sfârșit să ajungem la o soluție. Și în acest sens aș vrea să mulțumesc în special raportorilor din comisiile dumneavoastră, domnului Schwab, doamnei Wallis și raportorilor din umbră pentru munca lor deosebită pentru a ajunge la un compromis. La începutul anului, Consiliul a ajuns la un acord în legătură cu o abordare generală și anume pentru îngustarea deosebit de puternică a domeniului de aplicare și pentru a se referi la premisele de aplicare a contractului. Abordarea generală a Consiliului este un punct de plecare bun din punctul nostru de vedere pentru a ajunge la un compromis cât mai larg. Este de asemenea coerent cu scopul de a îmbunătăți funcționarea pieții interne, asigurând în același timp o valoare adăugată pentru consumatori. Știu că prin amendamentele dumneavoastră, dumneavoastră doriți să faceți și alte îmbunătățiri. Există foarte multe sugestii rezonabile pentru a crește și mai mult protecția consumatorului. Și, așa cum am spus și mai devreme, directiva pentru drepturile consumatorilor ar trebui să se refere la drepturi și, deci, ar trebui să fie demnă de numele ei. Aș putea să vă dau exemplu în acest sens. Pot accepta amendamentul 122 care asigură că consumatorii nu vor trebui să plătească pentru aducerea înapoi a bunurilor dacă acestea costă peste 40 de euro. De asemenea, nu mă opun extinderii perioadei de retragere la un an dacă consumatorul nu a fost informat în legătură cu uh, dreptul de retragere, amendamentul 116. De asemenea, aș putea susține o soluție armonizată pentru a lupta împotriva acelor capcane ale prețului pe internet amendamentul 107. Bineînțeles că nu veți fi surprinși dacă vă spun că nu pot accepta toate amendamentele pe care le-ați prezentat, de exemplu, amendamentul 141, chiar dacă obiectivul meu este de asemenea de a întări piața internă, pentru că acesta merge prea departe obligând să se ofere bunuri și servicii în alte state membre. După atâta timp de negociere, în ciuda divergențelor existente, cred că în sfârșit vedem lumina la capătul tunelului și sunt încrezătoare că vom reuși să ajungem la un compromis acceptabil și echilibrat. Voi face, din punctul meu de vedere, tot ce pot pentru a vă ajuta în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Dau cuvântul acum din partea Comisiei de Afaceri Juridice, doamnei Wallis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Am făcut împreună o călătorie foarte îndelungată și încă mai călătorim, sperând că vom ajunge în curând la destinație. Vreau să-i mulțumesc domnului Schwab pentru munca sa în numele Comisiei de Afaceri Juridice. E clar că de-a lungul anilor am văzut cât de greu este să uh, definești concepte juridice care să uh, nu împiedice consumatorii și întreprinderile în cadrul pieței interne. Am făcut progrese în acordul obținut în Parlament, dar din păcate cred că uh, se puteau face mai multe, după părerea Comisiei Jurii, de exemplu la capitolul 5 în legătură cu termenii incorrecți, mai ales în domeniul transparenței, uh, Comisia noastră ar dori cu adevărat să facă progrese în acest domeniu. Poate Consiliul consideră că este un pas prea departe, dar pentru noi este un pas care ar putea fi foarte important în legătură cu piața internă și în ceea ce privește drepturile consumatorilor, după cum bine ați spus, doamnă comisar. Așadar, am parcurs un drum lung, am revizuit uh, directiva consumatorilor, drepturilor consumatorilor. Nu am reușit să revizuim toate directivele pe care predecesorul dumneavoastră dorea să le revizuim. Am făcut un mic pas înainte. Sper că vom putea continua să discutăm și că poate vom avea un rezultat valoros. Mulțumesc amândurora. Mulțumesc, doamnă Wallis. Este prezentă doamna Pieticainen în sală? Da, atunci în numele Econ, două minute, are cuvântul doamna Pieticanen. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc colegilor mei pentru foarte bună colaborare, mai ales domnului Schwab de la IMCO. pentru încercările sale continue de a avansa în legătură cu acest text, pentru că propunerea Comisiei, într-adevăr, lăsa mult uh, de dorit. Din perspectiva Econ, Comisiei Econ, aș dori să menționez trei aspecte. Mai întâi, e un lucru bun faptul că bunurile digitale sunt incluse în această propunere, că există un semnal clar pentru introducerea unor metode alternative pentru rezolvarea disputelor pe viitor, dar rămâne loc de mai bine pe viitor uh, când e vorba de produse financiare mici sau inovante. Acestea ar trebui abordate sau în directivele uh, din sectorul financiar sau în domeniul protecției consumatorilor de directiva privind protecția consumatorilor. În fine, sper că pe viitor Comisia va asigura un nivel de protecție a consumatorului ridicat care ar duce până la urmă la o completă armonizare a reglementărilor privind protecția consumatorilor în Uniunea Europeană. Vă mulțumim, doamnă Pticanen. Trecem la oratorii din partea grupurilor politice. În numele grupului PPE are mai întâi cuvântul domnul Baltasare. Grazie, președinte. Mulțumesc. Domnule președinte, stimată doamnă comitar, dragi colegi, doresc să-l felicit pe colegul Schwab pentru tot ceea ce a făcut până acum, pentru excelenta cooperare dintre Comisia Juri și Comisia IMCO s-au prevăzut grade diferite de armonizare a normelor și astfel vom atinge rezultate importante care vor oferi o valoare adăugată reală concetățenilor europeni. În primul rând, dreptul uh, de a se răzgândi de 14 zile, precum și normele privind informarea cetățenilor, nu doar în ceea ce privește prețul, ci și în ceea ce privește identitatea uh, și coordonatele adresa uh, vânzătorului. Astfel, consumatorii vor putea avea mai multă încredere, mai ales în cadrul tranzacțiilor transfrontaliere, pentru că se oferă o certitudine juridică fundamentală pentru dezvoltarea comerțului electronic. Această directivă va pune și bazele altor măsuri complementare de la reforma dreptului contractelor europene până la procesul de revizuire a mecanismelor de soluționare alternativă a conflictelor. Această armonizare este o condiție sine qua non pentru realizarea unei piețe unice bazat uh, pe drepturile consumatorilor și în serviciul cetățenilor Uniunii. Acum aproximativ un an, profesorul Monti a spunea în raportul său acordat, adresat președintelui Barroso faptul că consumatorii și bunăstarea acestora trebuie să fie preocuparea centrală în următoarea fază a pieței unice. Altfel spus, legiuitorul trebuie să ajungă cât mai repede la un acord privind proiectul de directivă în ceea ce privește drepturile consumatorilor pentru a garanta un nivel ridicat de protecție pe o piață în detalii integrată. Această prevedere răspunde exigențelor uh, din uh, acest document și eu sunt convins faptul că colegul Schwab va rămâne determinat în negocierile complexe care vor urma înainte de adoptarea finală a acestui text. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Baltazare. Numele Socialiștilor și Democraților are cuvântul acum două minute și jumătate, doamna Gerhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Într-adevăr, negocierile au fost uh, dificile și punctele de vedere divergente. N-a fost ușor să ajungem aici la un compromis rezonabil. Și totuși, în timpul negocierilor, am reușit să îmbunătățim acest text legislativ. După votul în comisie, grupul nostru va putea accepta acest pachet de compromis. Dumneavoastră vă dați seama cât de important este acest lucru după toate dezbaterile pe care le-am avut. Am îmbunătățit într-adevăr textul, de exemplu în ceea ce privește noile norme minime de armonizare. Bineînțeles că există derogări pentru cei care au făcut deja armonizare, dar acum acesta reprezintă un adevărat progres pentru noi. Și în al doilea rând, serviciile sociale, serviciile de sănătate nu sunt afectate de această directivă. Acest lucru este important pentru că e vorba de servicii care au nevoie de o reglementare specifică și care nu pot fi puse pe picior de egalitate cu celelalte tipuri de servicii. Și acest punct este esențial pentru noi. Referitor la obligația de informare a consumatorilor, această obligație a fost întărită. Iată de ce Vreau să vă spun aici că dacă, în loc, dacă eliminăm capitolul 2, înseamnă să golim de sens practic această obligație de informare a consumatorilor, un lucru pe care nu-l putem accepta. Am reluat aici în domeniul de aplicare și produsele electronice, un lucru care nu fusese prevăzut inițial, oricum nu în textul inițial al Comisiei. Și pentru vânzările la distanță și pe internet, acesta este un sector foarte important și acum, pe ultima sută de metri, am reușit să îmbunătățim și situația vânzărilor vânzărilor alternative. Dar, într-adevăr, au rămas probleme în legătură cu capitolul 5, unde există clauze abuzive. Aici nu suntem mulțumiți de ceea ce am reușit să facem și a trebuit să lucrăm din greu pentru a găsi o soluție. Ceea ce este foarte important însă este că serviciile financiare au fost și ele retrase în ceea ce privește obligația de informare a consumatorilor. Și aici, domnă comisar, cred că ar trebui să avem o discuție sinceră, pentru că în poziția dumneavoastră aceste servicii erau incluse, prin urmare ele trebuie să rămână. Deci, în principiu, acceptăm acest pachet de compromis la care am ajuns, Acceptăm de asemenea modificările aduse, însă aceasta nu înseamnă că acceptăm să ajungem la un acord în prima lectură. Mulțumesc, doamna Gebhardt. Domnul Rochefort. Domnule președinte, dragi colegi, acest text este important. Nu este o revoluție, nu vom putea spune că totul mergea rău înainte și că acum totul e perfect după acest text. Însă textul are progrese majore în această fază provizorie a lucrărilor noastre. În principal, este vorba de o mai bună încadrare a vânzărilor la distanță și mai ales pe internet, la capitolul 3, pentru că trebuie consolidate drepturile consumatorilor în acest domeniu. Comerțul electronic e foarte util, el extinde opțiunile consumatorilor, permite obținerea prețului cel mai mic și permite IMM-urilor și uh, Uh, meșteșugarilor să-și găsească noi piețe de desfacere. Și era nevoie de, chestiuni, de o intervenție europeană, era nevoie de o armonizare completă în anumite puncte a drepturilor și datoriilor tuturor. Foarte concret, trebuia ca un client italian care cumpără pe un site belgian sau german să știe că de acum înainte va beneficia de aceleași drepturi și de aceeași protecție. Asta va face posibil această directivă. Termenul de retragere va trece la 14 zile peste tot în Uniune. Deci, peste tot, clientul va ști cât are de plătit fără să, te teamă, să se teamă de o surpriză după aceea și printr-un dublu click își va putea verifica corect comanda. Bineînțeles că asta va da peste cap anumite obiceiuri. În multe state există niște subtilități ale dreptului național despre fiecare convins că sunt fundamentale și, de fapt, în statele vecine nici măcar nu există nicio urmă a acestora. Însă să trăiești într-o uniune înseamnă să-ți modifici puțin obiceiurile în serviciul interesului general. Să fie clar, acest text mai trebuie ameliorat și trebuie să o facem în săptămânile următoare împreună cu Consiliul și cu Comisia și apreciez progresele care s-au făcut în acest sens, deschiderile. Însă am făcut deja o treabă foarte bună, mulțumită raportorului Andreas Schwab, căruia îi mulțumesc călduros și uh, adevăratul rod al muncii se va vedea mâine când amendamentele vor fi votate de toate grupurile politice. Acordul e foarte fragil și era nevoie de această unanimitate politică ca să fie păstrat acest text și consolidat. Mulțumesc, mulțumesc domnule Roșfort din partea ICR, două minute și jumătate, domnul Bilan. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș mulțumi să mulțumesc, aș dori să mulțumesc domnului Șfab, domnului raportor, pentru excelentă activitate și pentru implicarea în acest domeniu. Au fost doi ani și jumătate de muncă foarte intensă și am ajuns la un compromis și sper că forma sa finală va garanta o mai bună certitudine juridică consumatorilor din 27 de state membre pentru vânzările la distanță, mai ales pe internet, tranzacțiile pe internet. Sper că odată cu adoptarea acestui directive, uh, consumatorii vor avea mai multă încredere în vânzările la distanță pe internet și că drepturile lor au fost consolidate, cele existente și au apărut drepturi noi. În ceea ce privește armonizarea privind, de exemplu, informarea pentru uh, tranzacțiile la distanță, vor încuraja mai multe întreprinderi să intre pe piața Uniunii Europene și piața internă a trebuit să funcționeze mai bine. Sper că directiva va fi um, un stimulant pozitiv pentru tranzacțiile online și va reprezenta un beneficiu pentru consumator și concurența va spori. Aș dori să subliniez câteva aspecte importante. Pe de o parte dorim un text echilibrat, util pentru consumatorii din întreaga Uniune Europeană și care nu va avea un impact negativ asupra antreprenorilor, mai ales asupra întreprinderilor mici și mijlocii din Uniunea Europeană. În al doilea rând, mă bucur că am reușit să negociem un text pragmatic uh, cu armonizare mixtă, adică statele membre care au deja un nivel uh, de protecția consumatorilor ridicat pot să-și păstreze neschimbată legislația. Există și prevederi foarte clare în anumite cazuri în ceea ce privește vânzările pe internet. Mă bucur că la Comisia Jurii s-a negociat capitolul 5 și s-a găsit o soluție pozitivă pentru a reglementa contractele care nu sunt negociate în mod individual de consumatori și de multe ori se constată multe abuzuri um, din partea antreprenorilor, întreprinzătorilor. E păcat că directiva încă nu este una perfectă, dar sunt convins că împreună vom uh, putea continua să lucrăm și poate la un alt nivel al negocierilor vom putea obține și mai multe beneficii pentru uh, consumatori și agenții economice europene. Trebuie să nu le uităm nevoile. Mulțumesc! În numele grupului verzilor are acum cuvântul doamna Turunen. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi! Domnule raportor, piața internă a Uniunii Europene este adevărată piatra de temelie a cooperării europene și așa cum spunea Comisia în proiectul de lege asupra pieții unice, cetățeanul european trebuie să fie în centrul atenției Uniunii Europene. Este important să ne amintim acest lucru atunci când vom vota această directivă a protecției consumatorilor la care lucrăm de mai mulți ani. Textul acesta pe care îl vom vota este o reformare totală a proiectului legislativ prezentat de Comisie în 2008. Parlamentul European a pus accentul pe reglementările comune care vor aduce beneficii atât consumatorilor cât și companiilor. Și dorim, într-adevăr, să oferim posibilitatea statelor membre de a acționa însă în mod util. În alte cuvinte, consumatorul european va vedea această diferență atunci când va cumpăra online în afara țării sale. Vor exista deci niște cerințe comune și dau aici trei exemple. Toți consumatorii europeni au un drept de a se răzgândi timp de 15 zile. Există de asemenea prețuri comune și posibilitatea de a trimite înapoi bunurile. Un alt element important pentru noi este faptul că pentru bunuri imateriale, de exemplu descărcarea de muzică sau de programe uh, de calculator, și acestea pot fi incluse. Această propunere va fi supusă la vot și o putem accepta, deși nu este perfectă, pentru că ne-am dorit o directivă mai ambițioasă, mai extinsă și în care să se realizeze progrese în toate sectoarele de activitate. Însă politica este arta posibilului și iată, până aici am putut ajunge deocamdată. De aceea cred că rezultatul la care am ajuns este bun și aduce beneficii cetățenilor. Mulțumesc, doamna Turunen. Acum, în numele GUE, un minut și jumătate, domnul Trian Trafilides. Mulțumesc. Noi, ca grup politic, am vrut de la început să se evite diminuarea drepturilor consumatorilor în Uniunea Europeană. Propunerea inițială a Comisiei nu era deosebit de ambițioasă, însă era oricum prea puternică și nu ajungea oricum să uh, acopere toate drepturile consumatorilor din Uniunea Europeană. Era clară nevoia de armonizare absolută dacă dorim să protejăm drepturile consumatorilor în Uniunea Europeană și avem acum în fața noastră o propunere nouă a Parlamentului diferită de cea uh, făcută de Comisia Europeană, cu o perspectivă diferită de cea a Consiliului. În centrul acestui text se află o abordare mixtă care permite statelor membre să stabilească un nivel de protecție mai mult sau mai puțin scăzut pentru consumator în funcție de dorința lor. Apoi, excepțiile din sfera de aplicare a directivei. Noi am insistat de la început ca serviciile sociale, serviciile de sănătate și jocurile de noroc să fie excluse din sfera de aplicare a directivei actuale. Pentru că nu sunt legate de niște raport, de raporturi între vânzător și client. Trebuie să vedem dacă s-a ținut cont de acest lucru. Cu ajutorul Parlamentului, ă, trebuie să susținem comisia, dar nu să îi dăm un cec în alb. Trebuie să avem o poziție puternică și coerentă și Parlamentul, Comisia și Consiliul să ă, adopte o propunere care să ducă la un grad ă, pozitiv de armonizare. Mulțumesc, domnule Triantafilides, în numele IFD, domnul Rossi, un minut și jumătate. Stimați colegi, drept Textul privind drepturile consumatorilor este doar un exemplu um, um, care arată cum acum, în acest moment istoric, Uniunea Europeană realizează acte de mare importanță istorică și juridică. Nu dorim să se piardă tot uh, munca făcută și aspectele pozitive uh, obținute, cum ar fi uh, prin amendamentul nostru privind dreptul de a da marfa înapoi um, trebuie să, ajucăm, să ajutăm micii vânzători fără a avea repercusiuni negative asupra drepturilor consumatorilor. Sau s-a uh, introdus o propunere prost făcută sau uh, Um, va scădea uh, nivelul protecției consumatorilor. În acest caz nu vom putea decât să votăm împotrivă. Responsabilitatea nu va fi a Parlamentului European, ci a Comisiei Europene. Și noi, eurocriticii din Liga Nord, suntem gata să spunem da unui înalt nivel de armonizare, dar doar dacă acesta corespunde intereselor cetățenilor și IMM-urilor pentru, și prerogativele statelor membre. Într-o temă complexă, cum este protecția consumatorilor, ar fi fost nevoie încă de la început de o abordare care să țină cont de toate aceste aspecte. Este pozitiv faptul că au fost retrase multe amendamente care se repuneau în discuție chestiuni deja rezolvate. Este fundamental că dacă textul uh, va fi adoptat uh, respectându-se amendamentele uh, um, acceptate de noi, Consiliul trebuie să-l accepte integral. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. De multe ori nu se arată consumatorului care este rezultatul acțiunii sale. De multe ori, de exemplu, descărcarea de conținuturi digitale este gratuită și consumatorul, fără să-și dea seama, face un abonament când de fapt ar fi vrut poate să uh, descarce doar o anumită informație sau serviciu. De asemenea, pentru contractele care sunt negociate în afara spațiilor comerciale avem nevoie de mai multe garanții, pentru că există multe probleme în aceste cazuri. Și companiile au de suferit de pe urma acestor contracte. De exemplu, în cazul în care Uh, este contractat uh, un cu o cofeză sau un frizer pentru a oferi serviciile sale la domiciliu, acest lucru nu e nevoie să fie supus unor garanții foarte mari pentru că consumatorul știe la ce trebuie să se aștepte. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele celorlalți oratori pentru două minute, doamna Corața Bild. Mulțumesc, domnule președinte. Acest compromis reprezintă un pas foarte bun în direcția potrivită Mă bucur că am ajuns la un consens în privința dreptului la retragere și dreptului la informație pentru vânzările la distanță și în afara spațiilor comerciale. Însă trebuie să avem, un, să avem curajul să mergem și mai departe mai ales în legătura cu garanția de conformitate și să ascultăm cu atenție argumentele. Viziunea mea este că trebuie o armonizare deplină. Sunt convinsă că regulile comune sunt win-win și pentru consumatori și pentru întreprinderi, transparență, siguranță juridică, dreptul de a alege pentru consumatori și scăderea birocrației pentru întreprinderi. Provocarea este să ajungi la un echilibru adecvat între protecția consumatorilor în grad înalt și costuri scăzute pentru uh, întreprinderi. Nu trebuie să se ducă bătălia pe drepturile consumatorilor. Regulile naționale protejează consumatorii, iar uh, regulile europene spun unii sunt bune numai pentru întreprinderi, însă e greșită această abordare. În niciun caz, costurile pentru imm nu trebuie să devină costuri pentru consumatori în plus. Domnule președinte, PP-ul a fost constructiv și flexibil, însă stânga s-a arătat uh, puțin flexibilă și rigidă Dorim să găsim o negociere între reguli naționale. Eu cred că este în interesul comun al poporului european să uh, se apere drepturile consumatorilor în primul rând. O armonizare minimă și excepții naționale, așa cum doresc social și de, socialiștii și democrații, îi împiedică pe cetățeni să se bucure pe deplin de piața comună. În această perioadă de criză, ne confruntăm cu un protecționism în creștere și este ușor și irresponsabil să fii populist. Îl susțin pe domnul Schwab, a făcut o treabă extraordinară și îl felicit încă o dată în negocierile care îl așteaptă. Domnule președinte, în încheiere vreau să vă spun că directiva aceasta reprezintă o piatră de hotar în lansarea mai departe a pieței interne, în sporirea încrederii a creșterii și a competitivității și a locurilor de muncă pe care le așteaptă poporul european. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Corața! Are acum cuvântul două minute, domnul Masip. Într-adevăr, mai sunt multe puncte importante care trebuie îmbunătățite. De aceea, raportul trebuie trimis înapoi Comisiei pentru că aici nu putem fi de acord cu soluția la care s-a ajuns. Proiectul inițial a fost prost, așa ne-au spus și asociațiile pentru protecția consumatorilor la nivel național și european. Și vreau să mulțumesc uh, asociațiilor de consumatori din Asturia și din alte regiuni ale Spaniei pentru munca făcută. Am reușit să introducem principiul general al unei armonizări maxime la fostul articol 4 și trebuie să spunem cu claritate că o armonizare maximă care stabilește aceeași protecție pentru toate statele membre înseamnă practic o reducere a protecției consumatorilor pentru mulți dintre ei, pentru că în foarte multe state membre există o tradiție a protecției consumatorilor mult mai ridicată. Aș vrea oricum să vă spun că este important să ne asigurăm ca lista clauzelor contractuale abuzive să nu fie o listă exhaustivă, pentru că fiecare stat membru va putea crește numărul clauzelor pe care le consideră a fi inacceptabile în contractele pentru consumatori. Sarcina provei trebuie să fie inversată în cazul clauzelor individuale și doar comercianții trebuie să fie cei care să demonstreze că clauzele au fost negociate în mod individual, care clauzele care nu sunt cele generale. Clauzele trebuie să fie exprimate în mod clar și ușor de înțeles. Suntem împotriva armonizării maxime în ceea ce privește clauzele abuzive. Eurobarometrul ne-a arătat că 79% dintre comercianți consideră că armonizarea deplină în acest domeniu va avea foarte puține consecințe asupra activității în străinătate. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Harvard pentru două minute și jumătate. Cred că până la urmă aș putea să vorbesc chiar mai mult, pentru că niciunul dintre alți colegi ai mei nu sunt aici. În calitate de președinte al Comisiei, eu doresc să mulțumesc tuturor membrilor care au uh, lucrat la acest text și mă bucur că sunt cu toții prezenți aici. Uh, o echipă condusă de uh, domnul Schwab și care a dovadă de mult interes și, și de multă experiență în acest domeniu foarte complicat. Cred că Este adevărat, așa cum a spus și Vivian Ledin, că acum colegiuitorii trebuie să avanseze, să ia decizii. Timpul care uh, perioada lungă indică cât de dificil a fost să ajungă să ia decizii atât la Consiliu cât și la Parlament. Dar Parlamentul, ca și multe alte dosare în trecut, a arătat că este capabil să ajungă la un compromis și cred că mâine Parlamentul cred că trebuie să voteze amendamentele transmită un mesaj politic clar în legătură cu ce dorim uh, și apoi se trimite textul înapoi în comisie. Mulțumesc uh, doamnei comisar și uh, doamnei Gheri pentru președinția maghiară, pentru deschiderea de care a dovadă pentru a ne considera poziția ca rezultatul acestei schimbări. Acest lucru nu înseamnă că dorim să închidem rapid de negocierile, dar mm, datorăm consumatorilor măcar să avem uh, o, mm, un dialog deschis pentru a vedea dacă există posibilități de acord. Despre ce e vorba aici? Pe de o parte pot să spun că mult, admir uh, entuziasmul doamnei Corața Bilt, dar nu cred că această directivă este uh, una care schimbă radical lucrurile. Aș zice că este o etapă mai repede pentru că um, cadrul în general este foarte dificil și cred că drumul este lung și acest prim pas înspre armonizarea aspectelor um, aspecte uh, care creează multă agitație politică, pentru că e vorba de drepturile consumatorilor și, și organizațiile consumatorilor nu doresc să riște să piardă drepturi. Uh, Cred că am obținut un compromis care oferă valoare adăugată consumatorilor și întreprinderilor, mai ales în ceea ce privește comerțul pe internet și comerțul transfrontalier dar și în unele alte cazuri. Vreau să închei spunând doamnei comisar următorul lucru. Avem nevoie de un cadru în care să progresăm înspre mai multă armonizare. Avem o serie de inițiative fragmentate, inclusiv ceea ce ați făcut dumneavoastră privind contractele uh, consumatorii și alte aspecte. Avem nevoie de abordare strategică pe termen lung pentru a continua să facem acești pași pe drumul cel lung. Mulțumesc, domnule Harbour. Are cuvântul acum doamna Hanslik. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, doamnelor și domnilor, aș vrea în primul rând să mulțumesc colegului meu, domnul Schwab, pentru că a pregătit acest raport. N-a fost deloc ușor. Am subliniat întotdeauna importanța acestei directive pentru consumatori și, de asemenea, pentru comerț, în special pentru comerțul electronic și pentru tranzacțiile transfrontaliere. Consumatorii care cumpără pe internet doresc să aibă garanții, garanții că ceea ce cumpără va fi într-adevăr livrat. și că vor avea calitatea la care se așteaptă. De, iată de ce avem nevoie de o transparență a reglementărilor, dar nu trebuie să uităm nici faptul că companiile așteaptă niște prevederi care să nu reprezinte o povară suplimentară pentru ei. Nu știu dacă am reușit să echilibrăm interesele consumatorilor și ale companiilor. Cred că suntem aproape de acest obiectiv, dar nu cred că l-am atins consumatorii europeni probabil că ar fi avut mai mult de câștigat dacă am fi ajuns la o armonizare completă și acest lucru ar fi fost bun și pentru comercianții din domeniul produselor electronice. Oricum, mă bucur că în multe domenii cheie am găsit soluții adaptate nevoilor consumatorilor și am reconciliat aceste nevoi cu cele ale comercianților. De exemplu, prevederile referitoare la acea perioadă de răzgândire de 14 zile. Pe de altă parte, salut amendamentul prin care se oferă comercianților posibilitatea mă scuzați, pentru consumatori, nevoia de a dovedi. Deci există drepturi și obligații de ambele părți aș vrea să cer Comisiei și Consiliului să ajungă la o soluție ambițioasă. Mulțumesc, doamna Hanslick. Acum, pentru un minut și jumătate, doamna Vernio. Domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi, Doresc în primul rând să-l felicit pe raportor, pe domnul Schwab și pe toți raportorii din umbră, mai ales pe Evelyn Gebhardt pentru munca depusă. Propunerea inițială a Comisiei reprezenta într-adevăr o aberație și punea în pericol nivelul de protecție al consumatorilor, încercând să-l armonizeze complet. Dar acest lucru nu este justificat decât dacă armonizarea se face sporind standardele și nu diminuându-le așa cum se propunea. De aceea mă bucură majoritatea compromisurilor găsite care respectă posibilitatea ca statele să introducă reguli mai stricte dacă doresc, garantând în același timp un nivel minim ridicat pentru toți consumatorii din Uniune. Astfel, durata maximă a contractelor e stabilită la 12 luni, contractele la distanță sau în afara spațiilor, spațiilor comerciale uh, este sporită și, de asemenea, termenul de retragere este stabilit la 14 zile. Este inacceptabil să se mențină la capitolul 5 armonizarea de plină în legătură cu clauzele abuzive. Nu numai că nivelul de protecție care a fost reținut este insuficient, însă se și ignoră practicile frauduloase care necesită uh, o forță de reacție pe care legislația europeană nu o oferă. Faptul că aici nu se lasă marjă de manevră statelor membre este irresponsabil, de aceea doresc ca colegiuitorii să ajungă la un text echilibrat care să asigure un adevărat soclu comun de protecție de nivel înalt. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Vernio. Are cuvântul un minut domnul Kociușnic. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, mai întâi permiteți-mi să-mi exprim aprecierea la adresa domnului Andreea Schwab, care a reușit uh, să rezolve 1600 de amendamente în mod uh, foarte bun și să ne prezinte un proiect de raport de bună calitate. Reușește să, obțină, să mențină principiul din textul Comisiei de o mai bună reglementare, de simplificare a regulilor pentru um, a înlătura barierele de pe piața internă cu care se confruntă agenții economici când doresc să intre pe această piață și, pe de altă parte, obținerea unui nivel maxim de armonizare a drepturilor consumatorilor și menținerea anumitor excepții pentru anumite state membre nu am reușit să cădem de acord asupra unei armonizări perfecte, dar totuși noua legislație este un pas enorm înainte pentru că va îndrepta barierele în transportul, în uh, comerțul transfrontalier și va îmbunătăți competitivitatea. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Lechner. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt atât de entuziast E adevărat că propunerea comisiei a fost îmbunătățită, în special grație domnului raportor, a domnului Schwab. Din punctul meu de vedere, această propunere este prea complicată din punct de vedere juridic și reprezintă o povară în plus pentru companii, pentru IMM-uri în special și va avea efecte limitate și aceasta va reduce competitivitatea la nivel european. Am foarte puțin timp la dispoziție, așa că n-am să fac decât o singură propunere. Propunerea Comisiei a extins prea mult câmpul de aplicare a definițiilor și acest lucru se reflectă în cele 1600 de amendamente care au fost prezentate. Și, pe de altă parte, această Extinderea definițiilor n-a fost justificată nicăieri, nici măcar în anexe, nici în altă parte, nici într-un alt document. În ceea ce privește uh, contractele uh, de vânzare la distanță, acestea au putut fi corectate, din fericire. Însă, celelalte definiții la care mă refer sunt definițiile care sunt negocia, uh, definiția contractului negociat în afara spațiilor comerciale unde nu sunt uh, incluse clauzele de retragere, chiar dacă este vorba de un uh, consumator care cheamă acasă, de exemplu, zidarul sau uh, zugravul ca să-i vină acasă. E adevărat că Andreea s-a reușit să îmbunătățească un pic lucrurile și de asemenea la Comisia Parlamentară s-a făcut acest lucru, însă au rămas atâtea capcane juridice în continuare, capcane care pot fi uh, nefaste și care pot aduce prejudicii multor companii artizanale. Cred că nu se poate uh, renunța la capitolul uh, 4 și 5. Mulțumesc! Mulțumesc acum un minut și jumătate, doamna Rapti. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să mulțumesc domnului raportor Schwab precum uh, și de Dan Gerhardt, uh, raportor din umbră din partea socialiștilor. Le mulțumesc și îi admir pentru că au dat vadă de perseverență și de multă răbdare pentru a ajunge până aici la punctul în care ne găsim astăzi, care reprezintă o bază de lucru bună pentru Comisie, pentru doamna Reding, care s-a exprimat, cred eu, într-un mod care ne permite să fim destul de optimiști. Eu cred că armonizarea de minimis este uh, o bun, un bun temei de lucru realist și revin uh, la un stat membru, Grecia, în care s-a ajuns la un nivel foarte ridicat uh, în ceea ce privește protecția drepturilor consumatorilor și a garanțiilor. Nu aș dori ca acest nivel ridicat de protecția consumatorilor din Grecia să scadă. Mm, trebuie să vă mărturisesc că m-am gândit mult când am auzit prima dată argumentele domnului Schwab în favoarea unei armonizări maxime. Dar apoi m-am am realizat un lucru, am citit ceva într-o revistă, de fapt. Cineva a încercat să fabrice cel mai, cel mai <clears throat> frumoasă față. A luat ochii de la o actriță, buzele de la o cântăreață și așa mai departe. Și până la urmă, chipul care a re- reieșit în urma acestei operațiuni era monstruos. Vreau să vă prezint această metaforă ca să vă explic că uneori poți să pornești de la cele mai bune intenții din lume și să ajungi la rezultate altele decât cele dorite. Și ca să închei, domnule președinte, consider că această armonizare de minimis e cea mai bună bază de lucru. Mulțumesc, are cuvântul două minute, domnul Abad. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să salut munca făcută de Andreas Schwab, care ne permite astăzi să ajungem la un acord larg între toate grupurile politice pe acest text care nu a avut un început prea favorabil. Acest uh, text reprezintă un progres concret și se vede acest lucru uh, pentru că consumatorii europeni vor beneficia de dreptul de retragere atunci când cumpără online pe platforme ca eBay. Acest text permite, pe de-o parte, să se consolideze condițiile cadru ca să se sporească schimburile transfrontaliere în Uniunea Europeană și, de cealaltă parte, să nu se scadă nivelul de protecție al consumatorilor în alte state membre, ci să fie ameliorat. Eu mă număr printre cei care consideră că pentru a consolida ieșirea din criză trebuie să creăm noi zăcăminte de creștere și prin raționalizarea dreptului european, întreprinderile vor putea să profite mai bine de potențialul pieței unice. Știți că doar 22% din uh, cumpărăturile din Europa au caracter transfrontalier, trebuie să oferim un mai bun cadru reglementativ întreprinderilor, astfel participând la redresarea economică negocierea acestui text am avut o abordare ambițioasă și pragmatică. Principiul a fost simplu, să nu se facă armonizare fără protecție echivalentă și de aceea mă bucur că am putut păstra anumite aspecte din legislațiile naționale în care consuma, la, de care consumatorii din anumite state membre sunt foarte legați. În Franța, consumatorii noștri vor beneficia încă de garanția de protecție de vicii ascunse și, de asemenea, vânzările la domiciliu vor fi protejate. Acum arătăm că Parlamentul European și eh, membrii săi de stânga și cei de dreapta pot să răspundă preocupărilor de zi cu zi ale cetățenilor, ceea ce mă bucură. Soluția înseamnă mai multă Europa, dar nu orice Europa. Avem nevoie de o Europa care să protejeze, să liniștească, să ofere șanse europenilor, cetățenilor, consumatorilor și întreprinderilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Abad. Are cuvântul un minut și jumătate. Doamna Senalova. Děkuji za slovo. Kdysi za starých časů platilo heslo... Vă mulțumesc. Cu mult timp în urmă, principiul uh, în comerț era uh, clientul nostru, stăpânul nostru. Dar astăzi situația este diferită. Trebuie să ținem cont de drepturile consumatorilor și să le protejăm. Clienții fericiți sau uh, mulțumiți uh, nu par să fie modelul principal de afaceri și multe modele din viața de zi cu zi arată că nu este așa. Această legislație este foarte importantă și uh, nu trebuie, bineînțeles, să ducă la scăderea protecției consumatorilor. Trebuie să ținem cont de faptul că situația consumatorilor în diferitele state membre este foarte diferită nevoia de a consolida protecția consumatorilor în țările în care nu există certitudine juridică este evidentă, pentru că astfel se amenință piața internă. Pe de altă parte, trebuie să păstrăm nivelul de protecție consumatorilor acolo unde acesta este suficient. Iată care este atitudinea mea um, față de această directivă privind drepturile consumatorilor. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor pentru activitatea lor. Protecția consumatorilor nu trebuie să se ridice împotriva intereselor întreprinderilor, ci invers. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Bastos. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Aș vrea, în primul rând, să-l felicit pe domnul Schwab pentru faptul că a mers până la capăt la acest compromis și vreau să-i felicit și pe cei care au lucrat la acest raport, pentru că am reușit nu doar să asigurăm un nivel de protecție ridicată pentru consumatori, ci și pentru companii. Am obținut uh, eliminarea obstacolelor juridice pentru uh, livrarea și furnizarea de servicii și bunuri. Aceasta va pune capăt problemelor legislative care au uh, avut efecte negative pentru companiile noastre la nivel transfrontalier și va promova și mai mult piața internă. Vreau să subliniez aici noile prevederi referitoare la informarea consumatorilor. Se spune că această informație trebuie să fie clară, ușor de înțeles și furnizată la timp. Sarcina probei în ceea ce privește conformitatea cerințelor de informare este a a comerciantului. Iar în ceea ce privește contractele negociate la telefon sau pe internet, va trebui ca regulile lor să fie definite și consumatorul se va putea proteja prin mecanisme sigure și eficiente. Suntem convinși că la sfârșitul acestor negocieri, pe marginea acestei directive, Uniunea Europeană va fi mai competitivă și dinamică, așa cum trebuie să fie într-o economie globală. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bastos! Un minut, domnul Sanchez Presedo. Mulțumesc, domnule președinte. O directivă pentru drepturile consumatorilor, stabilirea unui instrument orizontal care să simplifice cele patru directive existente, iată un lucru bun. O piață internă care este caracterizată printr-un nivel de protecție a consumatorilor ridicat, aceasta este un element cheie pentru ocuparea forței de muncă la nivel durabil. Statele membre însă trebuie să aibă capacitatea de a adopta măsuri de creștere a protecției consumatorilor. Iată de ce armonizarea completă ar trebui utilizată doar în acele aspecte care sunt absolut necesare pentru a ajunge la un cadru coerent pentru operațiunile transfrontaliere. Aceasta pentru a avea o valoare adăugată. La Comisia de Afaceri Economice și Monetare există un consens că serviciile uh, electronice trebuie să facă parte din această directivă pentru ca ea să fie cu adevărat orizontală și aceasta trebuie să facă legătură cu legislația sectorială și comunitară, atât și cu cea la nivel național, pentru a nu exista lacune. Această orientare se pare că nu se reflectă în mod satisfăcător în textul actual. De aceea, înaintea votului final ar trebui să facă modificări. De asemenea, trebuie să facem noi pași spre o carte europeană a protecției consumatorilor în domeniul serviciilor financiare. Mulțumesc, domnule Presedo, și acum pentru domnul, două minute, domnul Mesaros. Mulțumesc! Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, trebuie să-i mulțumim domnului Schwab pentru munca depusă. Regule armonizate și utilizarea acelorași concepte ar trebui să sporească încrederea în piața unică și de asemenea să asigure certitudinea juridică, ceea ce e foarte important pentru întreprinderile care doresc să facă comerț transfrontalier în cadrul pieței interne. Propunerea domnului Schwab de a avea o armonizare minimă și o armonizare deplină a standardelor tehnice este singura soluție acceptabilă. O combinație de armonizare minimă și deplină poate să devină o soluție pe care să o accepte toată lumea. Contractele transfrontaliere sunt deocamdată destul de greoaie, ceea ce împiedică buna funcționare a pieței unice. Statisticile arată că multe persoane s-au săturat să facă cumpărături online pentru că nu au încredere în acest tip de achiziții. Dacă ne uităm în statele din Europa Centrală și de Est, constatăm că ar trebui să existe un cadru unic. Pentru că nu avem uh, o conștientizare a consumatorilor care există în restul Europei. Acest cadru ar putea să ajute IMM-urile și de aceea trebuie să fim precauți și să nu complicăm excesiv lucrurile și să nu facem situația IMM-urilor mai dificilă decât este. De asemenea, ar trebui ca reușita acestui text să sporească piața internă, să o stimuleze și de aceea și este o prioritate a, a președinției maghiare. Este doar un simbol că la câteva zile după Ziua Mondială a Consumatorilor am pus acest subiect pe ordinea de zi. Avem 500 de miliarde de consumatori și foarte multe întreprinderi și trebuie să simplificăm viața tuturor. Mulțumesc, domnule Mețaroș. Vamos a pasar al turno de Cachiai. Trecem la partea Catch the Eye și dau cuvântul domnului Kellen pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului Schwab și colegilor pentru munca deosebită pe care au făcut-o în ultimii doi ani. Au făcut, într-adevăr, foarte mult. Și aș vrea de asemenea să felicit uh, și pe președinția maghiară pentru munca excelentă pe care au făcut-o de asemenea. Doamna comisar este întotdeauna la Strasburg. Știm cu toții că armonizarea și valoarea adăugată sunt foarte importante. Este un lucru care nu s-a terminat de făcut. Și în ceea ce privește dreptul de retragere și clauzele abuzive, aceasta oferă flexibilitate statelor membre. De asemenea, în alte directive, dacă ar fi la fel, ar fi foarte bine. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc pentru că aceasta completează directiva serviciilor financiare și reprezintă un progres foarte bun. Vreau să mulțumesc încă o dată domnului Schwab. Mulțumesc, domnule Kelly. Și acum, doamna Idigoyen, un minut. Mulțumesc, Mulțumesc, Domnule președinte, doamnă comisar, aș vrea în primul rând să felicit pe raportor, domnul Schwab, și pe doamna Gebhardt pentru munca deosebită pe care au făcut-o. Aș vrea să fac un comentariu general. Nu e vorba că aici protecționismul este în creștere. E vorba aici de a nu reduce drepturile existente deja în unele state membre. Dacă dorim într-adevăr o adevărată piață internă, în ceea ce privește relațiile dintre companii și consumatori, atunci ar trebui ca în paralel să găsim un echilibru între nivelul ridicat de protecție a drepturilor consumatorilor și, pe de altă parte, uh, nevoia de a susține competitivitatea companiilor pentru acest echilibru e nevoie de o armonizare minimă și ar trebui să permitem statelor membre să mențină sau să adopte regulamente suplimentare care să îmbunătățească protecția consumatorilor. Nu putem fi de acord ca adoptarea unei norme comunitare să înseamnă o scădere a nivelului de protecție pentru mulți consumatori. Salut de asemenea faptul că negocierile la Parlamentul European au mers mai bine, însă aș vrea să insist asupra faptului că n-ar trebui să reducem drepturile care există deocamdată. Mulțumesc. Acum pentru un minut, domnul Bușoi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul raportor Schwab și pentru uh, toți raportorii din umbră și raportorii pentru aviz pentru acest raport. A fost dificil să găsim uh, atitudinea suficient de echilibrată, atât care să fie pozitivă și pentru consumatori și pentru uh, agenții economici. Consider că este un pas înainte important pentru toți consumatorii europeni. Există multe îmbunătățiri, cum ar fi uh, cerințele privind informarea, armonizarea prevederilor și uh, dreptul retragerii. Bineînțeles, uh, textul nu este perfect. De exemplu, uh, în ceea ce privește articolul 22a, Um, anumite, um, produ- anumite produse și servicii nu ar trebui să fie acoperite de uh, acest text, ar putea apărea probleme cu bunurile digitale. Este important să protejăm uh, uh, comerțul transfrontalier și sper că în viitoarele negocieri cu Consiliul vom reuși să facem aceste ajustări pentru a avea un rezultat optim. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bușoi. Acum, pentru un minut, doamna Țicău.

Eh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Schwab pentru excelenta sa activitate și pentru faptul că mi-a sprijinit amendamentele, faptul că consumatorii vor avea dreptul de a li se livra eh, bunuri în toate statele membre reprezintă o schimbare semnificativă. Eh, o treime din agenții economici refuză să livreze bunuri uh, Uh, mai ales în noi, înspre noile state membre. Sper că amendamentele noastre vor fi acceptate de Consiliu, mai ales în ceea ce privește interoperabilitatea și termenii cât mai simpli ai contractului, precum și posibilitatea statelor membre um, de a oferi o protecție de nivel superior. Um, consumatorii

a jelenleg hatályos európai fogyasztói. Regulile actuale ale Uniunii Europene asigură o armonizare minimă și prin aceasta statele membre pot alege propriile reguli. Însă aceasta reprezintă un dezavantaj competitiv pentru Uniunea Europeană. De aceea salut propunerea domnului Schwab, care după multe negocieri a reușit să ajungă la o soluție. Așa cum s-a spus, acesta este și obiectivul președinției maghiare, așa cum a spus doamna Gheori. Avem nevoie de un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, avem nevoie de o informare a consumatorilor pentru a face alegeri corecte și trebuie să eliminăm povara birocratică de pe umerii companiilor. Avem nevoie o piață unică cu un singur set de reguli și de aceea avem nevoie de un acord în prima lectură. Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei comisar Reding. Domnule președinte, a fost într-adevăr o dezbatere foarte constructivă cea din această cameră. Toate grupurile politice sunt de acord că avem nevoie de o uh, protecție a consumatorilor mai eficientă decât cea existentă astăzi și o directivă mai eficientă. De asemenea, toată lumea e de acord că uh, nu este o directivă perfectă, însă este în orice caz mai bună decât cea care există acum și care este cât se poate de imperfectă și toată lumea e de acord și cu acest fapt. Rar mi-a fost dat să văd o astfel de unanimitate în privința laudelor aduse raportorului Andreas Schwab și co-raportorilor săi. Sper că această unanimitate va continua pentru că o a, luăm acum pe o cale originală și Uh, foarte scurtă din punct de vedere temporal și putem încerca să obținem această legislație mai bună pe care o doresc toți membrii care au luat cuvântul din partea tuturor grupurilor politice. De aceea vă încurajez să susțineți raportorul pentru demararea negocierilor. Știu că președinția maghiară va face tot ce poate pentru ca această procedură originală să aibă un sfârșit fericit. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Gheri. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamne comisar, stimați deputați, Doresc să mă alătur celor care au spus că aceasta a fost o dezbatere excelentă, constructivă. Vă mulțumim pentru sprijin în numele președinției maghiare, în numele experților noștri și am încrederea că negocierile vor putea continua la acest, cu acest spirit pozitiv. Aș dori să abordez câteva detalii specifice care au fost abordate privind termenii contractuali. Este important, bineînțeles, Um, să existe o listă cu astfel de termeni uh, și uh, poate, uh, o listă comună europeană poate oferi o valoare adăugată. Există deja o listă indicativă um, în momentul de față, dar s-ar oferi o valoare adăugată dacă ar exista o listă unică europeană. Deocamdată Consiliul, eh, majoritatea în Consiliu nu, spuși, nu sprijină această posibilitate, de aceea am eliminat din propunere această prevedere. Cineva a întrebat dacă dacă de ce este important să obținem un acord în prima lectură? Trebuie să vă spun că negocierile au început cu acum peste 2 ani în timpul președinției franceze. Au avut loc peste 60 de ședințe pe această temă. Nu mai există loc de manevră pentru a schimba minoritatea de blocaj, de aceea am hotărât să reducem domeniul de aplicare a acestei directive în mod considerabil în ceea ce privește, deci, adică la contractele la distanță și în afara spațiului comercial. Astfel, uh, ar trebui să obținem un acord mai rapid, pentru că nu cred că o a doua lectură ar aduce ceva bun în plus. Poziția Parlamentului European este destul de apropiată de poziția generală a Consiliului, din Consiliu, Așa că există oportunități pentru acord în prima lectură și nu trebuie să ratăm aceste oportunități. Domnul Harbour a făcut referire, uh, uh, s-a întrebat dacă acesta este un pas mic sau un pas mare pe care armonizării. Trebuie să fim realiști, nu trebuie să Uh, exagerăm. Cred că acesta este un pas mic. Ar fi putut să fie un pas enorm, dar deocamdată nu există condițiile necesare pentru a face un uh, salt imens. Dar este totuși un pas uh, în apărarea intereselor cetățenilor noștri în calitate de consumatori. Știm că există condiții juridice foarte diferite de la un stat membru la altul și cred că o organizare, o armonizare mai importantă nu ar fi fost posibilă în acest moment, de aceea am redus domeniul de aplicare pentru a ajunge la un acord și pentru a ne aduce o contribuție importantă la sporirea drepturilor consumatorilor și um, la finalizarea pieței unice. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă Göring. Are cuvântul domnul Schwab. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Dacă aceasta este o provocare, dacă este o reușită, într-adevăr acest lucru poate fi văzut din mai multe puncte de vedere. Însă Altiero Spinelli, după numele căruia avem aici o sală a grupului nostru politic, se ocupa într-adevăr de lucruri mai ambițioase. Însă în ziua de astăzi Europa face progrese cu pași mărunți. Iată de ce vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și autorilor de amendamente, pentru că un acord reprezintă întotdeauna o cale de mijloc pentru a pune la oaltă interese divergente. Nimeni nu poate spune că toată lumea e mulțumită, dar e important să mergem pe acest drum pentru că cred că este drumul potrivit. Și aș vrea să profit de această ocazie pentru a o saluta pe doamna comisar Reding pentru eforturile sale, pentru angajamentul pe care și l-a luat în acest sens, pentru că niciodată n-a dat dovadă de slăbiciune și sper să rămână la fel și în negocierile cu Consiliul. De asemenea, mulțumesc uh, pentru răbdarea președintelui Harvard și de asemenea mulțumesc președintelui Lene, președintele Comisiei de Afaceri Juridice. Doamna Gheori, fostă colegă de-a noastră, sper să înțelegeți în calitate de președinte a Consiliului că Parlamentul European nu poate accepta fără nicio modificare decizia Consiliului de pe 24. Sper să uh, avem niște legături constructive pentru a ajunge la o soluție bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc că ne doriți o seară plăcută, pentru că, într-adevăr, mai avem multe de făcut. Oricum, dezbaterea se încheie aici, la acest punct. Votul va avea loc uh, mâine. Urmă